Mes chers collègues, Stimați colegi, vă propun să reluăm lucrările noastre. Am prevăzut pentru această după-amiază o ordine de zi care poate fi una mai lejeră pentru că am avansat foarte bine astăzi înainte de masă și am putut urmări până la ora 2 în cadrul reuniunii coordonatorilor și discuția privind bugetul pentru 2012 și bugetele pentru alte instituții de pe lângă Parlament. Am ținut cont de schimbul de vederi care a avut loc astăzi și de asemenea privind bugetul Comisiei. Deci ceea ce vă propun este să-i dăm cuvântul Francescăi Balzani să ne spună care sunt concluziile pe care le trage din ceea ce s-a spus astăzi înainte de masă de către coordonatori și după aceea, dacă există alți colegi care doresc să ia cuvântul, vor avea posibilitatea să o facă și dacă nu vor exista alte subiecte, după aceea vom putea să încheiem ședința noastră. Raportorul privind regulamentul financiar am impresia că nu va putea să participe. Dacă va veni, putem putea și acea discuție, dacă nu, amânăm acest subiect. Pentru că votul pentru uh, regulamentul financiar va avea loc luni. Bun. Francesca, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus deja, am avut o discuție destul de lungă în timpul reuniunii coordonatorilor, iar punctele care au fost abordate au fost în principiu trei. Trebuie, înainte de toate, să clarificăm o condiție pentru buget, și anume cum vrem să finanțăm proiectul ITER și, de asemenea, procedura noastră bugetară care să fie. Părerea mea, care de altfel a fost susținută și de uh, alți câțiva coordonatori, a fost că în ce privește plan bugetul pentru 2012, ar trebui să îl configurăm cât mai repede pentru că altfel vom ajunge la întârzieri, inclusiv în ce privește ITAR și de, este o chestiune politică. Dacă uh, legăm finanțarea ITER de uh, buget, bugetul pentru 2012, atunci ar trebui să stabilim anumite priorități și pentru strategia 2020 și ar fi poate în defavoarea științei. 750 de milioane sunt necesare pentru ITER și 100 de milioane celelalte poziții din buget. Dar ITER este un proiect de cercetare foarte interesant și Adesea uh, trebuie să ne străduim însă ca forma și conținutul să fie compatibile. Efectele vor fi asupra bugetului pentru anul 2012. Dar dacă încercăm să aducem la un omitor comun ce s-a spus în cele două uh, grupuri de negocieri, nu vrem să pierdem uh, spiritul Uh, în care a fost conceput bugetul, pentru că uh, o linie bugetară cu 750 de milioane de euro ar fi uh, cea mai vizibilă în cadrul bugetului pentru 2012. Deci, ar trebui să facem eforturi politice substanțiale pentru ca finanțarea pentru ITER să poată fi făcută separat după ce se ia o uh, hotărâre privind bugetul pentru 2012 și ar fi și un pas în direcția stabilității Uniunii Europene. În ce privește rubricile 1A și 4, există amendamente uh, din partea eurodeputaților care sunt uh, foarte diferite. Este vorba de un minus de 350 de milioane dacă am ține seama de toate amendamentele, iar la rubrica 4 ar fi un minus de 600 de milioane. Deci asta ar însemna că, per total, uh, ar fi un minus de 500 de milioane. Trebuie să facem eforturi pentru a uh, cădea de acord asupra priorităților în aceste rubrici. Rubrica 4 este deosebit de dificilă pentru că aici aveam deja un minus de 130 de milioane de euro și dacă acum preluăm și ceea ce ne propune Comisia atunci avem și o scrisoare rectificativă și se ajunge tot la uh, minus. Deci tot ceea ce dorim să adăugăm pentru finanțarea unor priorități ar duce la un uh, minus și mai mare. La rubrica 4 este foarte, foarte dificil să operăm vreo modificare. Trebuie să ne respectăm mandatul în uh, întâlnirea tripartită. Statele din uh, Mediterană trebuie să fie finanțate, iar scrisoarea rectificativă de asemenea trebuie să fie respectată cu finanțarea pentru Palestina. Este foarte dificil și ajungi foarte repede să ai uh, o uh, cifră lipsă, o sumă lipsă tot mai mare. Este o chestiune strategică, dar și de conținut pentru că uh, de fapt uh, este vorba de uh, modul în care încercăm să ne respectăm angajamentele de plată. Iar în trialog am spus că legimăm, imaginăm lucrurile cam așa cum sunt ele reflectate în proiectul de buget. Deci, plățile ă, pentru comisie să fie puncte fixe și mai există rubrica 1B, dar eu cred că în ce privește plățile, ă, un subiect care a fost discutat în negocieri, ă, avem deja un punct de plecare favorabil. Aceste scenarii sunt însă niște apoteze de lucru. Amendamentele care au fost înaintate din partea comisiilor, din partea eurodeputaților, din partea grupurilor politice, constituie o bună materie primă pentru a ajunge la soluții echilibrate și la rubricile cele mai dificile. Eu sunt deschisă și sper că și din partea comisiilor și grupurilor politice vom mai primi propuneri pentru că trebuie să găsim un echilibru între un buget limitat, un mandat care deja a fost votat în plen și care schițează deja o orientare și necesitatea de a stabili priorități Spuneam că nu sunt priorități care au căzut din uh, cer, ci care fac parte din strategia 2020 pe care noi trebuie să le finanțăm. Mulțumesc doamnei raportor. Și acum cine dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Eu, din prezentarea raportoarei, care în primul rând doresc să-i mulțumesc pentru activitatea intensă pe care a desfășurat-o, înțeleg că anumite puncte trebuie să fie tratate separat. Raportoarea s-a referit la finanțarea proiectului ITER și sunt de acord, nu uh, poate fi tratat uh, împreună cu uh, bugetul. Este limpede că avem o propunere din partea Consiliului de reducere bugetară, pentru că trebuie uh, uh, finalizat și bugetul pentru agricultură. Și de aceea, în clipa de față, nu putem să luăm decizii definitive, dar știm care este importanța acestui proiect și uh, finanțarea ITER trebuie să fie stabilită în cadrul unor negocieri separate. Deci, în ce privește rubrica 1A, cred că trebuie să discutăm și despre altceva despre o prioritate pe care uh, noi am propus-o și dorit-o ca Parlament și anume uh, un avânt al economiei europene și îmbunătățirea condițiilor de competitivitate internațională și uh, eu cred că într-un asemenea cadru, nu cred că în cel de-al șaptelea program cadru de cercetare pot fi operate reduceri trebuie să putem să ne ducem la îndeplinire obiectivele. Așa cum a spus și raportoarea noastră, apare o problemă în ce privește marja de mișcare în această rubrică și eu cred că trebuie să luăm decizii în deplină cunoștință de cauză. Iar asta înseamnă că trebuie să stabilim prioritățile pentru care Parlamentul este dispus să facă investiții și pe de altă parte trebuie să fim și realiști în ce privește abordarea noastră în context bugetar, pentru că un buget în condiții de criză înseamnă că poți să te miști doar în cadrul și corespunzător resurselor de care dispui într-un cadru financiar impus. Deci, trebuie să mai discutăm despre toate aceste aspecte, pentru că ceea ce uh, reiese din amendamentele uh, prezentate de comisii și de către eurodeputați ne-ar uh, duce mult peste limita superioară de cheltuieli și cred că nu ar fi fezabil. Pe de altă parte, mai există un subiect care are legătură cu rubrica 4. Pentru că aici, în trecut, deja a existat o depășire de fonduri și noi am văzut care a fost propunerea Comisiei. Con riferimento alla în ce privește rubrica 4, lucrurile stau în felul următor propunerile comisiilor ne-ar duce mult peste sumele maxime prevăzute, deci trebuie să vedem cum putem stabili prioritățile astfel încât ele să fie finanțabile. Avem și problema Mediteranei și avem și o scrisoare rectificativă, dar există și alte posibilități asupra cărora în comisiile noastre noi trebuie să ne mai punem de acord. Eu cred că în ce privește mijloacele de plată, aceasta este o chestiune esențială pentru statele membre, dar și pentru Consiliu în condiții de criză și probabil că la Consiliu totul va fi analizat cu maximă atenție. În ce privește rubrica 1b, Uh, câteva programe sunt uh, se apropie de finalizare și am avea mijloacele necesare pentru a putea uh, să continuăm aceste proiecte, deci anumite linii bugetare ar putea să fie restabilite, refăcute. Mai există și alte priorități. Iar în ce privește rubrica 2, aș dori să mă refer la un subiect Uh, care este de interes pentru foarte mulți, uh, pentru multe uh, grupuri politice, pentru că ele au avansat amendamente. Fondul pentru ajutorarea celor săraci este un fond important și ar trebui să ajustăm și mijloacele uh, Uh, care să doteze acest fond, pentru că este o chestiune importantă pentru Europa. Nu putem permite ca în contextul unei asemenea crize atât de severe, în care tot mai multe persoane au nevoie de ajutor, acest fond să fie anulat. Eu cred că această preocupare trebuie să fie o prioritate pentru Parlament. Domnul Cotmanis. It is microphone, yeah. Mm -hmm. uh, may, may, may, uh ask your attention for... Vă solicit puțin atenție pentru trei elemente, două dintre care sunt poate mai scurte, pe al treilea îl voi detalia mai mult. Primul se referă la strategia Consiliului pentru cel de-al șaptelea program cadru. Comisia planifică o creștere a angajamentelor la 13% și 17 la angajamente, însă Consiliul a înjumătățit creșterea la acest uh, program uh, cadru de cercetare. Am discutat cu un coleg din cadrul Direcției Generale de Cercetare și nu este vorba de nerealizarea programelor. Uneori, domnul uh, Lewandowski explica că apar anumite Uh, probleme. Cei de la cercetare spun că problema nu ar fi aceea de a absorbi resursele, dar apare aici o contradicție. În al doilea rând, nu e clar la agricultură. Au redus la jumătate creșterea, care oricum era mică la angajamente și la plăți, undeva la 3%. Acum ne apropiem de uh, finele procesului de uh, tranziție, iar uh, țările noi vor uh, beneficia de mai mult. Mă întreb uh, unde este rezerva necesară. Poate că există anumite rezerve, dar întrebarea se pune unde se doresc a fi puși acești bani. A treia întrebare însă este mult mai lungă încerc uh, să fiu cât se poate de succint. Am uh, datele de pe 13 septembrie în ceea ce privește absorpția datelor, uh, fondurilor de coeziune în toate cele 27 de state. Deci datează de acum o săptămână. Dacă analizăm propunerea cu privire la fondurile de coeziune, constatăm două lucruri. În primul rând, chiar și Comisia și nu doar Consiliul, planifică o reducere a plăților, reducere serioasă. Anul acesta, în comparație cu anul trecut. Și e vorba de minus 3% plăți mai puține în acest an față de anul trecut în ceea ce privește dezvoltarea regională din cadrul fondurilor de coeziune. Asta înseamnă că acele țări care sunt eligibile sunt în mare parte uh, vechile state membre, pentru că cele noi <clears throat> lucrează mai mult pe partea de convergență. Așadar, Comisia crede că nu se vor putea absorbi anul acesta fondurile necesare. Consiliul a mai adăugat reduceri de plăți și au redus practic un miliard, ceea ce este foarte mult. Dacă planificarea era plăți plus 6% sau redus 3%. Mă întreb dacă planul este unul realist, dacă implementarea este chiar atât de proastă. Dacă <clears throat> ne uităm la statistica implementării de acum 3 luni, <clears throat> acoperă așadar jumate din acest an, constatăm că pentru dez- din Fondul de Dezvoltare Regională, îmi cer scuze, spune vorbitorul, în cazul Fondului Social e adevărat. că este o realizare de doar a 14% a dimensiunii uh, de dezvoltare regională. Constatăm așadar că acele țări care lucrează cu fonduri sociale pentru dimensiunea de dezvoltare regională nu au absorpție bună și din acest motiv Comisia consideră că nu vor putea recupera anul viitor. Anul uh, trecut însă avem o cifră similară, doar de 13% pe fondul regional. Avem convergență, o realizare de 77 și pe dezvoltare regională 31. Diferența este mică. De aceea, dacă se reduc încă un miliard de la competitivitatea regională, nu știu pe ce bază uh, stă în picioare această decizie. Dacă analizăm aceste cifre, știu că vor veni și alte propuneri, dar nu voi intra în detalii. Întrebarea este doar una. Dacă analizăm care sunt diferențele între țări astăzi în absorpția acestor fonduri, constatăm că diferențele sunt încă foarte mari. La nivelul fondului regional, uh, cea mai bună țară o absorpție de trei ori mai mare decât cea mai slabă. La nivel regional, 40% sunt sub medie și dacă facem comparație între țări noi și țări vechi, constatăm aproape aceeași problematică. Sunt unele țări noi care sunt de 2,5% de ori mai slabe în absorpție decât cele mai bune și uh, și la nivelul țărilor vechi se constată astfel de discrepanțe. Așadar, există o problemă de absorpție, însă mă tem că dacă Uh, stabilim un criteriu pentru toată lumea. Pentru că și în rândul țărilor noi, dar și în uh, rândul statelor vechi, găsim uh, exemple de state care lucrează foarte bine. Și dacă la fiecare nerealizare se reduc uh, fonduri, uh, vom avea de-a face cu o problemă majoră, pentru că trăim în două lumi diferite. Eu sunt membru și Comisia de Dezvoltare Regională. și unde colegii spun că din cauza crizei și, și pentru că asta este singura cofinanțare, sigur, dezvoltarea rurală este al doilea element. Însă ce vroiam să spun și să-mi exprim îndoielile sau să solicit informații suplimentare. Este corect să procedăm uh, așa uh, uniform pentru toată lumea? Mulțumesc. Merci, mon cher coleg, et merci pour le... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru controlul uh, control minuțios pe care îl faceți în ceea ce privește capacitatea de absorție, mai ales pentru fondurile structurale și de coeziune. An n are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului Balsani, pentru activitatea serioasă și bună pe care a făcut-o pentru a aduce la oaltă toate aceste elemente. Am încercat să nu discutăm despre ITA pentru că este un subiect important care va afecta bugetul pe 2012. Grupul meu uh, este de acord cu acest proiect. Dorim să fie pus în aplicare, dar nu în detrimentul celui de-al șaptelea program cadru. Nu ar trebui să luăm uh, bani de la cercetare și avem nevoie de o soluție în afara negocierilor bugetare. Sperăm că vom avea fonduri de la bugetul pentru agricultură care să pot, poată fi transferate, dar vom vedea. În ceea ce privește celelalte domenii de la 1A, grupul meu a înaintat unele amendamente care nu numai că ne readuc la proiectul de buget, dar merg și mai departe. Este vorba despre noile agenții din cadrul sectorului financiar și uh, considerăm că e, există această nevoie. Aici este vorba și despre unele linii de cercetare care unele au beneficiat de o aplicare proastă, dar există și altele care, din potriva, au avut o aplicare foarte bună. Aici este vorba și despre energie, o prioritate importantă pentru noi, iar dacă asta înseamnă că trebuie să depășim plafonul, atunci fie, cel puțin ca poziție de negociere ar fi bună. La fel și la 4 mm, avem priorități foarte ferme, mai ales în ceea ce privește Palestina dorim să găsim o soluție convenabilă. În propunerea comisiei am văzut că a fost nevoie de instrumentul de flexibilitate. S-ar putea și noi să fim obligați să facem același lucru. În ceea ce este Bugetul pentru agricultură, în uh, deplina sa înțelepciune, Consiliul a um, renunțat la verificarea conturilor. Uh, m-ar interesa de ce s-a întâmplat lucrul acesta și cum se face. Bănuiesc că asta pentru că Consiliul are o singură cifră în minte. Este vorba de cifra pentru plăți. Și nu știu cum să facă reduceri adevărate, fiindcă e greu să se ajungă la cifra aceasta pe care o au ei în minte. Dar uh, dacă facem reduceri la agricultură, ar trebui să o facem mai inteligent. Și nu e ușor. În forma actuală a politicii agricole, cu sistemul de plăți unice, Nu putem să evaluăm clar nevoile pe anii viitori. Mai e vorba și de fondurile pentru nevoiași, pentru distribuția de alimente, așa cum a spus domnul Lavia, acesta și-a pierdut caracterul legal. Noi suntem, avem păreri împărțite, nu credem că Uniunea Europeană ar trebui să facă așa ceva. Se încearcă pe, ca pentru următorul cadru financiar multianual să existe un, un cadru pentru afaceri sociale Acestea nu trebuie să fie desfășurate prin intermediul politicii agricole. Nu mai avem uh, munții de carne de vită care existau odată. Situația este diferită acum, ceea ce înseamnă că avem mai puțin bani la dispoziție. Domnul Godmanis a vorbit despre punerea în aplicare și absorpția fondurilor la 1B. E drept că și acolo Consiliul a redus sumele, fiindcă se dorește ajungerea la anumită cifră pentru angajamentele de plezând la Balțanii, a spus că în textul asupra căruia am căzut la un acord înaintea verii, o majoritate în Parlamentul European a considerat că nu trebuie acceptat uh, o astfel de reducere, dar vreau să vă spun că grupul nostru a fost de altă părere. Noi doream să avem excedentul de, de an, din anul trecut pentru a-l putea folosi și pentru a avea o majorare mică. Dacă Consiliul dorește acest lucru, atunci de ce să nu acceptăm? Nu am putut să avem acest, să, să luăm uh, excedentul de anul trecut, dar uh, și ne-am întrebat dacă am putea folosi excedentul din anul viitor. Întotdeauna avem un excedent, întotdeauna se întâmplă să nu folosim uh, fondurile alocate, mai ales la fondurile structurale și uh, supun atenție dumneavoastră acest lucru. Nu fiindcă am dorit ca vreo țară să aibă de pierdut și să nu primească fondurile pe care le merită, ci pentru că odată ce s-a încheiat pro- programul, proiectul, ai dreptul la, o, la finanțare și dacă nu sunt destui bani, atunci Consiliul trebuie să uh, să deblocheze fonduri noi. Este ridicolă atitudinea Consiliului pentru că se blochează, sunt blocați la o cifră. Dar dacă așa vor, atunci fie dar nu în detrimentul cercetării, nu în detrimentul programelor la care ținem. Dacă trebuie să reducem pe undeva, atunci haideți să o facem acolo unde statele membre au dreptul la fonduri oricum, le vor primi oricum, dar uh, astfel putem uh, să arătăm cât de ridicol se aplică această politică, fiindcă trebuie să ne menținem prioritățile pentru 2020 cu mare strictețe. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mulder, are cuvântul. Thank you. It looks... Mulțumesc. Numai liberalii iau cuvântul, se pare. A, ba nu, și dumneavoastră. Aș dori să fac niște adăugiri la cele spuse deja. În primul rând, majorarea plăților. În țara mea, S-a spus că este o dovadă a irresponsabilității Parlamentului și Comisiei faptul că se majorează cu peste 4%. Toate statele membre, inclusiv Olanda, trebuie să reducă toate posturile bugetare. Degeaba explicăm că este vorba de o consecință a angajamentelor anterioare pe care statele membre le-au aprobat. Dezbaterea este, merge la nesfârșit nu se poate ca Uniunea Europeană să nu-și plătească contractorii și trebuie ca estimările să fie cât mai exacte cu putință. Iată care este părerea mea privind bugetizarea plăților. În ceea ce privește angajamentele, avem un RAL de peste 200 de miliarde, unii vorbesc chiar de 250 de miliarde de euro. Acesta este un punct slab. Aș dori să se limpezească lucrurile aici. Chiar uh, dacă este legal, e greu să explicăm că avem uh, o majorare a angajamentelor și în același timp avem credite necheltuite uh, care reprezintă de patru ori bugetul anual al fondurilor pentru coeziune. De aici propunerea mea și a Anei Jensen ca 10% din plățile pentru angajament să treacă în rezervă. Acest lucru nu înseamnă că nu ne onorăm angajamentele. Dorim totuși ca acești bani să se afle în rezervă și, în egală măsură, am dorit să se analizeze, să există o analiză a acestei situații. Deci avem credite necheltuite atât la un nivel atât de înalt. Și cu domnul Cornalis dorim să știm care este situația, ce se întâmplă cu uh, Uh, regula N plus 2, N plus 3. Care este problema, de fapt? Cred că am transmite un mesaj uh, pozitiv uh, cetățenilor și anume că ne menținem angajamentele, iar anul viitor fie renunțăm la rezervă, fie cerem un buget suplimentar în lumina noilor măsuri, dar la ora actuală trebuie să analizăm situația angajamentelor fiindcă mie mi-este greu să explic opiniei publice aceste angajamente și în același timp să le explic de ce avem sume mari de bani pe care nu le putem folosi. Mulțumesc. Domnul Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să ne dăm seama cât de grele vor fi negocierile chiar dacă Consiliul a fost de acord cu o majorare de 2,09%, uh, unele state membre nu au vrut să meargă nici până acolo. Știm că unele state membre um, s-ar bucura să aibă ocazia să iasă pe acest câmp de bătaie, pentru că le-ar folosi uh, în circumscripțiile la alegeri. Consiliul um, a privit cu atenție și uh, propunerea off-book a Comisiei și cred că va fi vizată și aceasta. Unele state membre spun că um, majorarea nu este de 5%, ci se apropie de 10% din cauza acestei propuneri off-book din cauza Comisiei. Deci cred că și aceasta va fi una dintre țintele Consiliului. Acestea fiind spuse, nu înseamnă că nu trebuie să ne arătăm ambițioși în ceea ce privește poziția noastră a Parlamentului European. Cred că avem motive să fim ambițioși la orice linie bugetară care promovează creșterea și locurile de muncă în Uniunea Europeană. Vorbim despre politica de coeziune, fondurile structurale, cercetare și dezvoltare, fondurile pentru infrastructură. Toate acestea joacă un rol important și își aduc o contribuție la crearea de creștere economică și locuri de muncă. Iată de ce sprijin strategia raportorului de a găsi modalități noi pentru a majora puncte bugetare, cum ar fi cel de la 1A, care pot aduce pe viitor creștere economică și locuri de muncă. În egală măsură, trebuie să avem grijă și de 1B. Iar aici, probabil că deviez de la poziția liberalilor, avem aici fondurile structurale și de coeziune politica de coeziune. S-ar putea să avem unele probleme de absorpție a fondurilor, dar să ne dăm seama că uh, suntem uh, în viteza de croazieră, se uh, alocă fondurile și sunt cheltuite cum trebuie. În țara Galilor, de unde vin eu, peste 80% din fondurile structurale au fost deja alocate, peste 80%, iar iar uh, unele puncte de finanțare s-au încheiat deja, deci ar fi o greșeală să limităm finanțarea pentru politica de coeziune și fondurile structurale. Dacă vrem să facem economii, haideți să facem altundeva, nu la aceste linii bugetare care creează locuri de muncă și crește economică. Sunt de acord și în ceea ce privește uh, ITA trebuie să protejăm uh, programul cadru 7. Acesta nu uh, poate fi negociat, dar uh, am putea să vedem, să discutăm Consiliul pentru a vedea cum se poate finanța ITA pe viitor. În ceea ce privește flexibilitatea, Vă amintiți că am avut o dezbatere cu Consiliul anul trecut în ceea ce privește îmbunătățirea, introducerea flexibilității în buget. Era vorba des, despre rezerva pentru situații de urgență, dar nu am ajuns prea departe. Uh, dar mai există și alte instrumente de flexibilitate, cum ar fi instrumentul de flexibilitate însuși. Ar trebui să analizăm acest instrument, să cerem uh, mai multă, mai multă flexibilitate, un instrument mai mare care ne permite să avem flexibilitate în buget. Chiar dacă Consiliul uh, nu a fost de acord cu noi în ceea ce privește alte aspecte ale flexibilității, poate că ar uh, fi mai maleabil în ceea ce privește instrumentul de flexibilitate. Aceasta ar fi o direcție bună de urmat în negocierile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei care a făcut o propunere bună și interesantă. Cred că a făcut foarte bine că a prezentat uh, o serie de opțiuni. Este nevoie de uh, o discuție mai aprofundată în comisia noastră în legătură cu opțiunea pe care să o îmbrățișăm. Există anumite diferențe între grupurile politice, dar nu ne situăm pe poziții foarte eh, diferite. Avem o atitudine selectivă, știm că nu putem solicita creșteri peste tot, eh, nu poate fi revizuit eh, cadrul bugetar stabilit. Ne dorim un instrument de flexibilitate, avem aceleași priorități, deci nu suntem pe poziții foarte, foarte diferite. Deci trebuie să vedem care este nivelul de ambiție, care să fie opțiunile uh, noastre, să fie unele mai prudente sau unele mai curajoase. Deci aceasta este în esență diferența. Și în ce privește diferitele linii bugetare. Iar în ce privește învățarea de-a lungul întregii vieți, uh, alte probleme de politică, inclusiv instrumentul uh, european de vecinătate sau uh, ajutorul pentru Palestina. Suntem cam de acord. Eu cred că uh, trebuie să fim mai pretențioși, să stimulăm uh, opțiunile cele mai ambițioase. Este foarte important pentru noi să producem plăți suplimentare, mai ales când este vorba despre politicile legate de locurile de muncă. Este esențial pentru Europa să demonstrăm că ceea ce facem cu bugetul european este în folosul cetățenilor europeni și a economiilor europene. De aceea pledez pentru opțiunile cele mai ambițioase, stimularea locurilor de muncă și creșterii economice. Și acest lucru este valabil și în ce privește politica de vecinătate și politica față de Palestina. Mai există și chestiuni de ordin tactic. Dacă ne uh, orientăm spre opțiunile mai puțin ambițioase, probabil că nu vom obține nimica. Dacă vom fi mai ambițioși, poate că și uh, negocierile vor fi încununate de succes. De aceea eu pledez încă o dată pentru formulele mai ambițioase în ce privește 1A și 4. Iar în ce privește ITA. În principiu suntem de acord cu strategia noastră. Știm că problema plăților este crucială și o chestiune sensibilă pentru statele membre. Oare cum dorește Comisia să opereze cu propunerea făcută de a avansa bani din fondurile structurale pentru statele cele mai vulnerabile? s-a acordat o asistență financiară din uh, mecanismul de stabilizare, iar acum domnul Barroso și Comisia solicită ca plăți în valoare de 3 uh, miliarde de euro din Fondul de Dezvoltare Regională, din Fondul de Coeziune, Fondul Social și chiar și din Fondul de Pescuit să fie virate înspre ajutorarea acestor țări. Cum dorește să uh, procedeze? Pentru că aceasta înseamnă o sarcină de plată suplimentară față de ceea ce se propune în proiectul de buget. Aproape 3 miliarde suplimentare de plăți pentru 2012 înseamnă de fapt o creștere de 2,5% față de plățile inițial prevăzute. Deci aș vrea să primesc un răspuns din partea Comisiei ca să pot să-mi fac o imagine de ansamblu mai bună. Mulțumesc. Comisia dorește să răspundă la această întrebare. Domnule director, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește impactul propunerii făcute de comisie pentru a crește rata de cofinanțare, această propunere Uh, dorea să uh, fie um, până la urmă um, acțiunea voluntară a statelor membre, uh, ele să decidă dacă doresc să beneficieze de o asemenea ofertă și în ce măsură. Efectul potențial asupra plăților ar fi de 2,6 miliarde de euro pentru 2012 la cererea statelor membre. Deci, în clipa de față nu este momentul să solicităm plăți suplimentare care ar trebui să fie confirmate, pentru că nu știm dacă se va materializa sau nu această propunere. Dar există o înțelegere comună în spiritul declarației comune privind plățile um, care figurează la rubrica 1b. Și vom vedea dacă de-a lungul anul, anului va exista posibilitatea eventual și prin bugetul rectificativ ca aceste plăți să fie majorate. Deci spiritul unei asemenea declarații comune vrea să testeze de fapt interesul. Am văzut uh, cum uh, funcționează lucrurile în 2011, mai ales în ce privește politica de cercetare și de coeziune. Deocamdată lucrurile se derulează conform planificării și Comisia, în clipa de față, ia în calcul cererile de plată în cadrul liniilor bugetare pentru a putea să-și facă o imagine dacă este nevoie de ajustări. Iar după aceea, Comisia va putea să vadă dacă uh, creditele de plată pentru 2011 au fost suficiente sau nu. Găran. Doar uh, o considerare pe marginea acestui răspuns. Deci aceste declarații comune nu cred că au fost încununate de succes. Deci nu sunt sigur că asta înseamnă că noi vom putea chiar să furnizăm finanțarea adecvată. Dacă avem ambiția să facem plăți între 2 miliarde și jumătate și 3 milioane, miliarde suplimentare, atunci este foarte important ca țări precum Portugalia, Grecia, Irlanda să beneficieze de asemenea plăți suplimentare. Dar ă, nu cred că s-a găsit până la urmă soluția ă, realistă la nivelul Comisiei pentru ca aceste plăți să poată fi efectuate. Mulțumesc. Aș ă, adăuga și eu o chestiune. Este vorba de a accelera plățile dar dacă noi acționăm plățile și ne uităm că la un moment dat s-a produs așa ceva și după aceea ne-am oprit, mă îndoiesc de capacitatea noastră de a urmări proiectele și de a le ghida astfel încât ele să-și atingă obiectivele. Eu cred că Găran are dreptate când subliniază că toți am fost foarte interesați de propunerea pe care a făcut-o domnul Barroso, dar dacă ar urma să fie transpusă în practică această propunere, atunci trebuie să existe și o formulă adecvată alta decât această uh, scrisoare mixtă uh, pe care am primit-o anul trecut. Domnul Manis. Very short comment. Observație foarte succintă. La Comisia Regională am vorbit cu comisarul Han și Colegii din Grecia și din alte țări au adresat această întrebare domnului comisar și anume dacă ar fi posibil fără cofinanțare să ne dați acum bani și răspunsul a fost acela că atunci va trebui să cotați alte proiecte pentru că nu vă vom da bani suplimentari. Dacă vreți plăți anticipate, fără cofinanțare, va trebui să vă restructurați proiectele. Eu cred că e puțin periculos de a spune că 2-3 miliarde vor fi avansate pe alte posibilități, pentru că altfel, dacă rămânem la cofinanțare, atunci avem nevoie de o scrisoare de garanție din partea autorităților bugetare din statele membre, care, dacă li se acordă acești bani, vor trebui să asigure cofinanțarea. Pentru că Altfel, vom ajunge în situația în care vom avea angajamente suplimentare neplătite de 2,3 miliarde, ceea ce mi se pare foarte periculos. Tur de orizont interesant, moi j'ajouterais simplement... Am făcut un tur de orizont interesant în legătură cu ITER. Am vorbit cu coordonatorii și există două chestiuni diferite de avut în vedere. Problema cifrei, sumei pe care o vom înscrie pentru finanțarea normală a programului ITER pentru bugetul 2012, dar în paralel avem pe masă și propunerea reformării cadrului financiar plurianual actual, care a fost avansat de către Comisia Europeană, pentru uh, a suplimenta prin ITER. Știți că am discutat la finele anului trecut, dar atunci nu am căzut de acord asupra formulei de operare. Deci subiectul riscă să revină în atenția noastră în timpul toamnei pentru că obiectivul politic al președinției poloneze este de a determina o nouă poziție a Consiliului pentru a finanța aceste uh, sume foarte mari pentru ITER. Noi am pus în gardă Consiliul asupra riscurilor care ar putea să decurgă dacă am amesteca în anul acesta dezbaterea pe marginea bugetului pentru anul viitor 2012 cu dezbaterea pentru uh, proiectul și viitorul proiectului ITER. Deci, toți uh, reprezentanții grupurilor Uh, s-au pronunțat, unii sunt favorabili, alții mai puțin favorabili acestei formule, dar noi nu am vrea ca aceste negocieri până la urmă să producă o coliziune nefericită. Deci, pentru Comisie și pentru Consiliu ar fi de reținut. Nu ne puneți în situația în care pe 8 noiembrie, prima zi a concilierii, vom avea de discutat atât finanțarea ITER cât și bugetul pentru 2012, pentru că atunci lucrurile se vor ciocni nefericit. Deci trebuie să fie negocieri diferite și să găsim din acest punct de vedere un acord. Și ultima observație pe care doresc să o fac. Aș vrea să uh, mă transform în purtătorul de cuvânt al raportoarei noastre pentru a cere tuturor să o ajute să aibă și amendamente legate de prioritățile negative, pentru că în cadrul întâlnirii care a avut loc cu câteva zile în urmă uh, între uh, raportoare și uh, reprezentanții altor comisii specializate pe probleme bugetare, a s-a ajuns la concluzia că trebuie restabilite anumite cifre din proiectul uh, propunerea Comisiei. Deci, la categoria 1A și 4 trebuie să se folosească în mod rezonabil instrumentul de flexibilitate. Dar dacă vrem să stabilim priorități, atunci trebuie să avem și curajul pentru a stabili și priorități negative. Să avem curajul să spunem că pentru a finanța acum problemele legate de Palestina operăm reduceri și renunțăm la proiecte legate de alte programe. Deci, noi va trebui să ne gândim împreună inclusiv la asemenea soluții. Raportoarea dorește să tragă concluziile. Mulțumesc pentru toate intervențiile. Cred că am avut o dezbatere foarte detaliată și utilă, așa cum ați amintit și dumneavoastră, domnule președinte. Aștept cu interes aceste contribuții necesare pentru a putea finaliza, în special, rubricile 1A și 4. Mulțumesc! Très bien. Je vous remercie. Mulțumesc! Și cred că am epuizat ordinea de zi astfel. Inge Gresle nu a putut să participe la întâlnire la această oră, deci vă, vă propun să ne oprim astăzi aici, iar luni la ora 19 vă dau întâlnire la Strasburg pentru o ședință lungă de voturi de două ore și jumătate. Luați-vă la dumneavoastră ceva de mâncat, de băut, dar mai ales și cartela de vot. Deci două ore și jumătate de vot pe marginea regulamentului financiar.